a interveni raportorului, cred că votul trebuie reluat. Vă mulțumesc. Ja, Golniș. Lugiș. Domnule Golniș, da. Am uh, analizat această chestiune foarte atent pe baza regulamentului, desigur. poziția opusă a domnului Șimanski uh, față de propriul său raport era cunoscută de participanții la vot. Votul a fost foarte clar. Raportul Delvo și Șimanski nu a făcut obiectul unei singuri dezbateri în hemiciclu. Ne-am gândit uh, la toate acestea și uh, articolul 171 uh, este foarte clar în această privință. Vreau să uh, citez validitatea rezultatului hotărât de președinte. Uh, această decizie este fără apel. Este vorba de alineatul 5 din articolul 171. Regret încă o dată acest incident, dar nu putem să schimbăm cu nimic rezultatul. Doamnelor și domnilor, sunt convins că ați uh, văzut ce s-a întâmplat uh, la Luis uh, Weiss la intrarea în Parlament. Se cere liberarea jurnaliștilor luați ostatici în Siria. Aceștia nu sunt uitați, familiile lor trebuie să primească clar un mesaj din partea Parlamentului care să arate că suntem alături de ei. Astăzi, Siria este fără îndoială locul cel mai periculos uh, din lume pentru jurnaliști. În 2011, uh, din 2011, 27 de uh, jurnaliști și 84 de uh, alte persoane și-au pierdut uh, viața. Acești jurnaliști uh, au fost uh, luați ostateci, unii dintre ei au dispărut s-a pierdut urma unora dintre ei de câteva luni. Printre aceștia se află și jurnaliști uh, francezi, uh, spanioli, uh, polonezi. E vorba de concetățenii noștri. Repet acest lucru. Sunt convins că, asemenea mie, admirați curajul acestor bărbați și femei care luptă pentru libertatea presei, pentru dreptul la informare și asta cu prețul vieților. De trei ani în uh, Siria războiul civil este tot mai brutal, este o escaladare a violenței și fără munca acestor jurnaliști uh, nu am cunoaște practic nimic în legătură cu torturile, masacrele victimelor uh, inocente și n-am fi știut de suferința prin care trece populația civilă în fiecare zi. Ne alăturăm tuturor celor care Uh, și-au au luptat în felul acesta și deplângem uh, viața, uh, de, pierderea vieții celor care s-au jertfit pentru acest ideal. Cerem eliberarea imediată a tuturor jurnaliștilor care sunt ținuți ostateci. Vă mulțumesc! Ajungem acum la votul raportului doamnei Ferrera. Trebuie să spun, doamna Ferrera este bolnavă. A fost reprezentată astăzi de domnul Sanchez Presedo. Îi uh, urăm însănătoșire grabnică doamnei Ferrera și uh, dau cuvântul doamnei Bowles înainte de vot. Doamna Bowles, com uh, președinta Comisiei Econ. Thank you very much. Um, this is just to uh, explain Mulțumesc, vreau doar să explic că cerem o amânare a rezoluției legislative ca să putem continua negocierile cu Consiliul